annoncez moi. Mais j'attends que. Ah, Madame le Président. Mesdames et messieurs, bonjour à tous. La séance est donc ouverte. Doamnelor și domnilor, bună dimineața tuturor! Ședința este deschisă și voi începe cu o comunicare. Ieri, adunarea noastră a decis să înscrie pe ordinea de zi